Bună ziua, bine ați venit. Îmi pare rău că eu însumi am venit puțin târziu. A trebuit să discut cu Lasse Lettinen despre faptul că unele amendamente pe care eu le-am depus nu puteau fi acceptate eu, în calitate de președinte al comisiei, sunt cel care trebuie să hotărăsc dacă unele amendamente sunt acceptabile sau nu. Am cerut uh, sfatul secretariatului, dar întotdeauna mă consult și cu raportorul înainte de a lua o asemenea hotărâre, deci a trebuit să fac acest lucru cu la Selectinen azi dimineață. Cum v-am mai spus și ieri, astăzi nu vom vota raportul domnului Braghetto apropo de mobilitatea pacienților și drepturile lor. Spun acest lucru pentru cei care nu au fost ieri prezenți și am luat această hotărâre deoarece Comisia Envi a trimis o scrisoare Comisiei Jurii în care le cere uh, opinia apropo de temeiul juridic al acestei directive. Și în plus, ca președintele acestei comisii, voi fi obligat să discut acest subiect cu președintele Uschi, pentru că trebuie încă o dată să clarificăm problema competențelor care se încalecă între comisia noastră și comisia Envi și va trebui să ajungem la un acord. Deci va trebui să amânăm votul. Asta înseamnă că primul punct uh, pe care le vom vota este raportul lui Lasse Lehtinen. Există trei amendamente care nu vor fi votate, numărul 1, 35 și 46. După ce am discutat despre aceste amendamente cu secretariatul și cu raportorul, am hotărât că ele nu puteau fi acceptabile, deci nu le vom vota. Acum putem începe votarea. Vă mulțumesc. Amendamentul de compromis A. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Votul este electronic atunci când eu spun acest lucru. Dacă văd cumva că uh, e greu de numărat, că vom vota electronic. Amendamentul 22 este caduc. 23, 24, 25 sunt identice, deci vom, le vom vota. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Trebuie să verificăm. Deci vot electronic acum. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. A fost un vot în plus de la socialiști, dar se pare că nu contează. Deci rezultatul final este 20 la 22. Deci este respins. Amendamentul 27 pentru. Împotrivă. Cred că a fost adoptat, dar verificăm din nou. Vot electronic pentru amendamentul 27 s-a deschis votul. Să deschizi votul din nou, vă rog. A votat. A votat toată lumea? S-a închis votul. 26 pentru, 18 împotrivă, nicio abținere. Se adoptă. 26 este caduc. 28 acum pentru. Împotrivă. Nu, îmi pare rău. De fapt este caduc, mi se spune. Trecem la 29. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 30. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 31 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 32. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 33. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 34. Cine este pentru? Împotrivă. Abține, se adoptă. Treizeci cinci a fost retras, 36 și 37 sunt identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 38. Cine este pentru? Abțineri. Abțin. Se adoptă, mă scuzați. 40. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 42. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Nu votăm 41. Da. Da. 41 până la urmă votăm. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 39. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 43. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 44. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 45. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 47. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 46. A nu a fost acceptabil, deci trecem la 48. Pentru. Eu am hotărât împreună cu raportorul, spune președintele. Și nu dați niciun fel de motivare pentru asta? Motivul este că Comisiei nu îi se poate cere să ceară statelor membre să introducă un, un uh, instrument legal. Nu Comisia, uh, Comisia Europeană poate face asta, Parlamentul poate face asta, noi nu putem spune Comisiei să facă asta. Noi, ca Parlament, putem face asta, dar Comisia nu poate. E, e, nesta, e. Continuăm. 48. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 58 acum. Cine este pentru? No. 49, excuse me, excuse me, 39. Mă scuzați, 49. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 50. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 51. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 52. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 53. Pentru. 53 și 54 împreună. Deci cine este pentru? Am văzut împotrivă. Abțineri se respinge. 55 și 56. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 57. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 58. Văd pe părți pentru prima parte, care începe cu cere comisiei și se termină cu label inspector și cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. A doua parte, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. 59. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. 60. Cine este pentru? împotriva abțineri se adoptă. 61 și 62. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 63. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 64. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 65. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 66. Este caduc. Numărul 1. Cine este pentru? Nu. No. Nu, no, nu, no, aveți dreptate. Nu, nu trebuie să votăm numărul 1. Numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 4. Pentru. Nu îmi pare rău. Vom verifica numărul 3. Vot electronic pentru numărul 3. One, two, one, two PPE too much. We start again. Almost improbable. S-a deschis votul din nou. Alla röstat. A votat toată lumea? S-a închis votul. 23 pentru 19 împotrivă, nicio abținere se adoptă. Numărul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Numărul 5. Cine este pentru? apare o neînțelegere în traducerea între limba germană și neerlandeză. Ce se spune în acest amendament este că nu mai ține de cadrul reglementar al industriilor. În traducerea din limba germană se înțelege că ar fi vorba despre o singură ramură industrială, de o singură uh, companie, când de fapt e vorba despre ansamblul industriilor, dar versiunea limba engleză este corectă. Deci, acum, pentru Împotrivă? Abțineri se adoptă. Numărul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Numărul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Numărul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Eh, numărul 9, 10 și 11 sunt identice. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Numărul 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. N-am fost foarte sigur. Haideți să verificăm vot electronic pentru amendamentul 13. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Deci, 23 de voturi pentru, 20 împotrivă, nicio abținere, se adoptă. Amendamentele 14 și 15 sunt identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 16. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 17. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 20. 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 19. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 18. Cine este pentru? Nu, îmi pare rău, este caduc. Da. Acum, votul final. Asupra proiectului de rezoluție, astfel amendată. Haideți să avem un vot electronic. Un socialist în plus, o luăm de la capăt. S-a deschis votul din nou. Omröstningen avslutad. A votat toată lumea, s-a votul. Patruzeci de voturi exprimate, 28 pentru, 14 împotrivă, nicio abținere. Deci, felicitări domnului Latinen. Då har vi kommit till... Așadar, cu aceasta trecem la următorul raport. Avem trei părți aici. Odată uh, proiectul de raport cu privire la o decizie a Consiliului cu privire la liniile directoare în ceea ce privește ocuparea forței de muncă. Nu am avut amendamente aici, așadar trebuie să mergem la rezoluție care spune că uh, trebuie, nu, nu vom modifica liniile directoare. Este deschis votul, vot, vot electronic, vă rog. A votat toată lumea. Votul este închis. Așadar avem 45 de voturi, 42 pentru, 2 împotrivă și o abținere. Prin aceasta se adoptă următorul punct, se referă la întrebarea orală. După cum puteți vedea, avem depus un amendament. Modificăm we cu the community and the member states according to their respective competences. Așadar, votăm acest amendament pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vom vota electronic votul final pentru întrebarea orală. Votul este deschis. Avem prea multe voturi de la PP. Vă rog, reluăm. Reîncepem votul. A votat toată lumea? Patruzeci și unu de voturi, dintre care patruzeci și unu pentru, nici unul împotrivă și nicio abținere. Asta este decizia cu privire la întrebarea orală. Mulțumim pentru aplauze. Cu aceasta ajungem la rezoluție, care urmează întrebări orale. Bun. Votăm. Amendamentul numărul 1 din partea domnului Bullman și a grupului PSE. Pentru, împotrivă, abțineri, să adoptă. Numărul 2. Avem un amendament oral pe care dorim să-l introducem aici. Se spune aici, în engleză, Council to agree on short-term measures to safeguard the 2008 employment rate, to invest in the fight against climate change and to ensure sufficient income with special regards. Sufficient income is... Este vorba aici de un venit suficient, iar acesta nu trebuie să fie asigurat de către Consiliu. Așadar, aș dori să spun și în lupta împotriva uh, schimbărilor climatice, statele membre și partenerii sociali pentru a asigura un venit suficient uh, parten- pentru a asigura un venit suficient. Da, în principiu este uh, corect, dar cred că au fost introduse trei cuvinte și anume este vorba de practicile la nivel național.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 7 este caduc. Compromisul B pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 8 este caduc. Acum votăm cu privire la uh, rezoluție în mod electronic. Votul este deschis. Prea multe voturi din partea PSR, Luăm vă rog. Domnule președinte, ne veți spune și dacă avem prea puține voturi, așa este? Nu, nu aveți. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Avem 44 de voturi, dintre care 41 pentru, niciunul împotrivă și 3 abțineri. Deci niciunul împotrivă și trei abțineri. Se adoptă, așadar. Mulțumesc. Trecem acum la avizul domnului Șogor cu privire la multilingvism. Voudrais avertir les collègues Aș dori să spun colegilor că amendamentul 2, referitor la dialogul intercultural, ca și limbile clasice, greaca veche și latina, nu constituie un amendament cultural, este un amendament care se integrează printre instrumentele care pot fi utilizate, limbile clasice pot constitui un argument în plus pentru cei care doresc să aibă o e, compromis A. Eu... Vom începe cu votul. Compromisul A pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 1 este caduc, votăm 2 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul B pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 3 este caduc, numărul 4 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul C pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 5 și 18 sunt caduce, compromisul D pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 6 și 9 caduce, E pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 7 și 8 caduce, Amendamentul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul F. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă.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 adoptat. 21 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 23 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 24 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 25 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Ajungem la votul cu privire la aviz, așa cum a fost el adoptat, uh, amendat. Votul este deschis, vot electronic. A votat toată lumea, votul s-a închis. Avem 44 de voturi, dintre care 43 pentru, 1 împotrivă și nicio abținere. Felicitări, domnule Șogor! Next one is... Ok. Autorien, Uh, the... Mulțumesc. Trecem acum la descărcarea financiară. Este de competența mea să uh, vă supun amendamentul doamnei Ștaună. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm acum propunerea de aviz, vot electronic, s-a deschis votul. A votat toată lumea. Avem un vot în plus de la PSE, reluăm votarea. Votul este deschis. S-a închis votul. 44 voturi, 44 pentru, niciun vot împotrivă, nicio abținere, deci se adoptă. Mulțumim. Următorul vot este asupra avizului doamnei Cret Crețu, care se referă la Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul de Coeziune. Nu sunt amendamente, votăm imediat. Avizul doamnei Crețu, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. 43 voturi, 43 pentru, nicio abținere, niciun vot împotrivă. F- felicitări, doamnă Crețu. Nu știu unde sunteți, nu văzusem, mă scuz. În sfârșit am ajuns la raportul Cocilovo, tratament egal între bărbați și femei, care desfășoară activitate independente. Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 19. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 9, 10, 11, 12, 13 pot fi votate în bloc. Nu însă nouă, acum votăm nouă. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă? Putem să votăm celelalte amendamente în bloc, respectiv 10-11, nu, se scuză președintele, am uitat amendamentul 8, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum ajungem la 10, 11, 12, 13 în bloc. Cine este pentru? Deci cine este pentru? Amendamentele de la 10 la 13 împotrivă, abțineri se adoptă. Cine este pentru 13 împotrivă, abțineri se adoptă. 20 pentru împotrivă abțineri se adoptă 21 pentru, împotrivă abțineri se adoptă 14 este caduc, 15, 16, 17 pot fi votate în bloc? Nu, spune președintele, le votăm pe rând. 15, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 16, pentru. împotrivă, abțineri, se respinge. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă 18 pentru, împotriva abțineri se adoptă Trei caduc, cine este pentru patru împotriva abțineri se adoptă, cinci pentru împotriva abțineri se adoptă, șase pentru împotriva abțineri se adoptă. Votăm acum avizul aș, astfel amendat, vot electronic, s-a deschis votul, ați votat toți, Acum avem un vot în plus de la PPE. Nu tot de la PSE se corectează președintele. Este un lucru deosebit de important. Nu avem un vot controversat. S-a închis votul. 40 voturi, 40 pentru, niciun vot împotrivă, nicio abținere. Se adoptă. I have no indication, yeah. Okay. Hmm. Yeah. Yeah, yeah, but I have no indication anywhere. No Okay. Mr. leider Domnul Leide. Domnule președinte, am tot respectul pentru doamna Paniatopoulos, dar am primit 10 amendamente ieri la ora 9, forum sfert seara. Eu nu plecasem de la Parlament și am citit aceste amendamente abia azi dimineață, la ora 9 fără un sfert. Deci nu cred că putem să muncim în asemenea condiții, să analizăm 10 amendamente în mai puțin de un sfert de oră înainte de începerea votului, fără să ne putem consulta cu colegii. 10 amendamente care apar după dezbatere, când am avut tot timpul ieri după amiază în comisie, eu nu pot decât să cer ca aceste 10 amendamente să nu fie luate în considerare azi dimineață. Vă, Paniatopoulos, Doamna Paniatopoulos. Domnule președinte, termenul limite de depunere a amendamentelor era ora 7 seara și noi le-am trimis până la ora 7 seara ieri. Eu como a... Ok. Da. Vom vota aceste amendamente pentru că Doamna Paniatopoulos are dreptate când a spus că termenul limită era până la ora 7 seara. E adevărat, dar sunt de acord și cu antevorbitorul dumneai pentru că nu este normal să depui amendamente atunci când ele nu au fost discutate în cadrul dezbaterii de ieri. Dumnealui are dreptate de asemenea că nu au putut fi discutate aceste amendamente. Însă, Având în vedere faptul că exista un termen limită de depunere a amendamentelor și că doamna Paniatopoulos l-a respectat, nu avem de ales, trebuie să votăm aceste amendamente, dar pe viitor ar trebui să tragem învățăminte și mai ales când e vorba de întrebări orale, e util să putem să discutăm amendamentele. E util căci Până la urmă, eu nu știu cum vor vota grupurile politice asupra acestor amendamente, tocmai din cauza că nu am avut ocazia să discutăm asupra lor. Deci, haideți să vedem. Deocamdată, amendamentul numărul 1 la întrebarea orală. Pentru întrebarea orală, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Numărul 2. Cine este pentru? E vorba despre întrebarea orală adresată Comisiei. Nu știu dacă grupurile politice au avut timp să ia o hotărâre apropo de cum vor vota. Deci, haideți să lămurim lucrurile, spune domnul Bușil Matthews. Avem o întrebare orală adresată Comisiei și una adresată Consiliului, asupra căreia votăm acum. Vor, votăm întrebarea orală adresată Comisiei. Deci acum, amendatul numărul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Numărul 3. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Numărul 4. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum votul final. S-a deschis votul asupra proiectului de întrebare orală trimis comisiei. A votat toată lumea. S-a închis votul. 40 de, 41 de voturi exprimate, 40 pentru o abținere se adoptă. Acum trecem la întrebarea orală adresată Consiliului. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Numărul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Acum votăm întrebarea orală astfel amendată. Vot final. Cine este pentru? S-a deschis votul, mă scuzați, vot electronic, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 40 de voturi exprimate, 38 pentru, niciunul împotrivă și două abțineri. Deci este adoptată și acum rezoluția. Amendamentul numărul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Numărul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Numărul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Numărul 1. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Numărul 3. Cine este pentru? A, mă scuzați. Nu, la numărul 2, să, haideți să verificăm. S-a deschis votul. Eu m-am înșelat, spune președintele. A votat toată lumea? S-a închis votul. 39 de voturi, 17 pentru, 22 împotriva. Aveați dreptate, deci a fost respins. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Numărul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Numărul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Votăm proiectul de rezoluție. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 41 de voturi exprimate, 40 pentru, niciunul împotrivă, o abținere. Deci, se adoptă. Nu mulțumiți mie, ci tuturor celor care au redactat această întrebare orală și în special doamnei Plumb. Domnul Bushel Matthews, punct de ordine. Când ați spus că ar trebui să tragem învățăminte apropo de termenul când au fost depuse aceste amendamente, cred că lecția pe care ar trebui să o tragem ar fi ca orice fel de amendament depus să poată să fie discutat în comisie, dar ar fi bine ca secretariatul să nu aibă, uh, să nu stabilească un termen limită atât de târziu uh, în ajunul votului, pentru că altfel este imposibil să putem să analizăm aceste amendamente. Da, aveți dreptate, spune președintele. Da, deci învățămintele pe care ar trebui să le tragem sunt cele pe care uh, le-a menționat colegul Laide. Ar fi bine dacă am fi putea discuta despre toate amendamentele pe care urmează să le votăm. Și evident că stabilirea termenului limită de depunere a amendamentelor uh, este un punct crucial pentru a ne da mai mult timp de discuții. Da, am terminat cu votul. Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi.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 Okay. Nästa ärende. Bun, următorul punct de pe ordinea de zi așadar. Și anume uh, creșterea numărului de costuri eligibile pentru o contribuție din partea Fondului Social European Doamna Jens este raportoare. Aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În cadrul la această propunere este vorba de o măsură care face parte din programul european de relansare economică. Este vorba în special de a facilita accesul la Fondul Social European și mai ales de a-l accelera, acest lucru fiind uh, foarte necesar în momentul actual. Propunerea comisiei mi se pare bună, este de fapt ceva, ceea ce noi ca Parlament European și în această comisie am cerut uh, uh Comisiei și Consiliului, uh, este oarecum păcat că tocmai în moment de criză se face această mișcare și se spune Uh, numai acum că uh, există disponibilitatea de a se renunța la, o par la, o, la birocrație. Am să vă spun despre ce este vorba. La ora actuală uh, se pot face plăți în avans numai într-o foarte mică măsură. Noua reglementare extinde această posibilitate de a se plăti avansuri uh, celor care fac aceste proiecte. Și anume, odată prin sume forfetare pentru toate tipurile de cost, fie ele directe sau indirecte, și în al doilea rând, prin sume for forfetare de până la 50.000 de euro care pot fi plătite în avans. Am să vă spun uh, foarte uh, sincer, uh, la început am fost oarecum sceptică pentru că am, m-am gândit că trebuie făcute și foarte multe controle. Însă am discutat cu foarte multe uh, autorități naționale din statele membre și am discutat și aici cu uh, cei ce efectuează controlul bugetar, am discutat și cu comisia și, într-adevăr, am putut să mă conving că controlele Uh, și controlul între, întregului sistem este asigurat. Și asta, în principiu, pentru că pentru ratele fixe nu este stabilită o sumă, um, un plafon maxim. Însă putem susține această inițiativă pentru că atât ratele fixe cât și sumele forfetare sunt stabilite de către statele membre. Deci nu va fi uh, cel care, uh, efect, care desfășoară proiectul cel care stabilește aceste, aceste sume. Așadar, statele membre fac acest lucru, iar ele trebuie să trimită calculele Comisiei Europene înainte ca ele să fie aprobate. Și, de asemenea, este uh, scris în această reglementare că calculele trebuie să fie juste echitabile și verificabile. În ambele reglementări este conținută această formulare și eu pornesc de la, propune, de la presupunerea că statele membre vor face acest lucru și oricum, dacă nu o fac, vor fi verificate uh, calculele și de către comisie. Dacă nu suntem pentru aceste reglementări, nu vom reuși să facem pași înainte. De aceea nu am depus amendamente eu am putut fi convinsă și sper că am am reușit să vă conving și pe dumneavoastră să nu depuneți amendamente pentru ca aceste reglementări să fie adoptate cât se poate de rapid. Vă mulțumesc! Ca să fiu sincer cu dumneavoastră, am discutat acest subiect cu, uh, și cu coordonatorii. Așadar, doamnă Jens, părerea, părerea doamnei Iunț este importantă. Trebuie să știm și să avem un cuvânt de spus în modul în care sunt uh, cheltuite fondurile europene, însă avem și situații în care este neces- banii sunt necesari uh, cât se poate de repede și nu vrem ca noi, Parlamentul, să încetinim lucrurile. Nu dorim să împiedicăm statele membre să investească în educație și așa mai departe. Uh, acesta este argumentul pe care l-am adus la reuniunea coordonatorilor. Dar așa cum a spus și doamna Jens, trebuie să existe și posibilități de verificări și controle. Însă aceste fonduri sunt necesare în statele membre cât se poate de rapid. Doamna Stauner, iar apoi domnul Mann. Doamna Stauner, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă raportor. În principiu sunt de acord cu ceea ce a spus doamna Jens trebuie la aceste modificări să găsim un echilibru odată între intenția noastră a tuturor ca fondurile din FSE să fie accesibile ușor, dar pe de altă parte uh, și să existe un control uh, bun care nu neapărat să apeleze la toată birocrația, dar totuși avem nevoie de o abordare echilibrată. Eu sunt de asemenea de părerea că avem nevoie de acest tip de rate fixe și sume forfetare pentru că nu trebuie să, uh, să depunem fiecare bilet de tramvai pentru a, se, uh, pentru a fi costurile eligibile acesta este cazul, de exemplu, la, pentru Leonardo da Vinci, am discutat acest lucru și cu uh, comisarul Spidla. Um, cred că totuși trebuie să avem încredere în simțul răspunderii al statelor membre pen, și să avem încredere că uh, statele membre vor acționa responsabil, având în vedere faptul că ele și cofinanțează. Ce aș vrea eu să aflu, sau mai exact, uh, ce aș dori eu este să facem o compatibilitate între Fondul Social European și Fondul European de Adaptare la Globalizare. Asta mai ales având în vedere criza. Eu ce mă, îngrijo- ce, ce mă îngrijorează pe mine este că am putea să avem două instrumente paralele care să ceară aceleași măsuri. Poate că aici ar trebui să avem unele definiții mai, uh, mai uh, clare și mai explicite în cadrul Fondului pentru Adaptarea la Globalizare. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Mann! Mulțumesc, domnule președinte! Ca de cele mai multe ori, Karin Jens m-a convins. Dragă Karin, dacă îmi spui să nu depun amendamente, voi, uh, te voi susține. Uh, este important să avem suficiente măsuri de control, iar dacă acest lucru este garantat, este un aspect decisiv. Pentru noi este un element important, mai ales în momente de criză. De exemplu, um, dacă investim banii din FSE pentru uh, formarea forței de muncă, iată acest lucru este un aspect esențial. Un alt punct, Gabriela Steiner l-a numit, și anume este vorba de ratele uh, fixe. Și acest lucru este bun. Este, iată, o posibilitate de a spune că avem acest tip de sume pentru a reduce măsurile birocratice. Nu putem um, elimina complet birocrația în Europa, dar trebuie să vă spun că sunt de acord cu uh, propunerile dumneavoastră. Doamnelor, m-ați convins din nou. Nu am vorbitori înscriși la cuvânt, dar pot să vă spun și eu ceva. Îmi cer scuze, domnule Leidă, nu v-am văzut. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am aceeași părere cu ceea ce s-a spus deja. Totuși eu am asistat la o serie întreagă de reuniuni în diferite orașe din Franța care folosesc aceste fonduri pentru o serie întreagă de activități, inclusiv uh, integrarea socială. Din păcate, uh, dificultățile birocratice vin la noi în Franța din partea administrației, dar și pe plan european pentru asociațiile care au fonduri puține, uneori sunt obligate să-și oprească activitățile pentru că în timp ce așteaptă ratele din partea fondului, li se cere inclusiv în Franța să plătească uh, obligațiile sociale pentru salariați și de aceea își opresc activitățile. Pe de altă parte sunt asociații care renunță să facă apel la asemenea sume de la fond pentru că lucrurile sunt prea complicate și conducătorii acestor asociații nu au pregătirea care să le permită să uh, poată acceda rapid la aceste fonduri. Deci, după părerea mea, o pregătire ar fi necesară atât pentru funcționarii din statele membre, cât și pentru conducătorii uh, asociațiilor care să uh, fie în măsură să se descurce în aceste măsuri. Vă mulțumesc. Ok. Jag vill understryka det som alla har sagt. Jag, jag satt flera år i den myndighet i Sverige. Voi sublinia ceea ce au spus toți ceilalți, de fapt de-a lungul mai multor ani am făcut parte din guvernul suedez care se ocupa exact de acest uh, aspect. Am cunoscut foarte mulți oameni care au renunțat să candideze pentru, uh, pentru fonduri pentru că era foarte complicat. În țara mea aveam o întreagă industrie de firme de consultanță care s-au dezvoltat pe baza acestor dificultăți ce țin de a, de a uh, solicita fonduri de la Uniunea Europeană bineînțeles, nu este ceva bun, n-ar trebui să fie atât de complicat. Avem atât de multe detalii și atât de multe dificultăți când este vorba de solicitarea de fonduri și toată lumea este de acord uh, că banii trebuie cheltuiți după cum urmează, că uh, trebuie să se acorde fonduri pentru asta și asta. Deci cred că propunerea este pe, uh, pusă pe șinele bune și încercăm să facilităm accesul în momentul în care statele membre într-adevăr au nevoie de acest ajutor. Așadar, Comisia nu este aici, uh, le-aș fi dat cuvântul, nu sunt. Îmi cer scuze. Bun venit uh, reprezentantului Comisiei. Uh, thank you very much. Uh, I would just like... Mulțumesc. Aș vrea să spun doar câteva cuvinte. Înțelegem cât de dificil este uneori să fie implementate aceste fonduri din Fondul Social European. Dar rațiunea din spatele acestei modificări este că sperăm să rezolvăm problemele care apar atunci când ONG-urile, de exemplu, prezintă proiecte de mică anvergură. Cred că pentru asemenea mici proiecte care nu au costuri foarte uh, ridicate, trebuie apoi să facă o mulțime de hârtii pentru a putea aplica la finanțare din Fondul Social European. Pentru fondul regional, de exemplu, de dezvoltare, este mult mai simplu și atunci noi am vrut să simplificăm procedura pentru aceste proiecte mici și să dăm două posibilități uh, suplimentare. Încă de la începutul rundei de negocieri exista uh, posibilitatea acestei uh, uh rate fixe și apoi să existe și posibilitatea cu plata sumelor forfetare. Dar dacă mai aveți și alte întrebări apropo de implementarea în practică a acestor noi măsuri, vă răspund cu plăcere. Mulțumesc! Acum, doamna Ians are cuvântul. Aș dori să mulțumesc colegilor și colegelor că îmi susțin poziția și că vor urma această procedură. Aș dori să vă atrag atenția însă asupra faptului că există um, propuneri de a se face unele adaptări din punct de vedere al conținutului, având în vedere criza actuală. Același lucru este valabil și pentru celelalte fonduri. Împreună cu cei de la buget am hotărât ca acesta ar putea fi un pas următor să mai uh, discutăm odată aspectul, aceste aspecte ale fondurilor, să vedem ce putem adapta aici. Cred că din partea tuturor părților există o disp- disponibilitate de a lucra mai departe. Însă acesta este primul pas. Vă mulțumesc pentru sprijinul acordat. Mulțumesc. Astfel Încheiem dezbaterea de la punctul 21. Sammanträde den 2 mars. Discuțiunea... Uh, și va trebui să discutăm din nou despre acest subiect la următoarea reuniune de pe 2 martie. Acum? A. Ah. E adevărat că am votat mai repede decât ne așteptam mai mult ca sigur pentru că nu a trebuit să mai votăm asupra directivei despre drepturile pacienților și cum doamna Madeira nu este prezentă, va trebui să discutăm despre raportul dumneaei astăzi după amiază. Ne pare rău pentru că am fi putut să discutăm despre asta azi dimineață. Doamna Stauner, dumneavoastră aveți un punct despre fondul de Uh, european de Ajustare la Globalizare. Am putea discuta despre el azi dimineața. Ați fi de acord? Da, dar pe de altă parte poate că ar trebui să îi punem la curent și pe raportorii din umbră. Da, o să vedem. Da, și Comisia. Dar poate e mai greu pentru Fondul European de Ajustare la Globalizare, pentru că este ține de noi. Noi suntem uh, Comisia competentă în fond. Da, deci până la urmă rămâne azi după amiază. Da, deci, dar poate discutăm despre raportul Madeira. De, deci, trecem la primul raport al Danei Madeira, pentru că, de fapt, era vorba despre cel de-al doilea raport apropo de femeile însărcinate. Acum discutăm despre principii, acțiuni și instrumente pentru o politică comună de imigrare. vorba despre un proiect de aviz pentru Comisia Libe. Aveți cuvântul, doamna Madeira. domnule președinte. Eh, vă mulțumesc că ați pus în discuție acest raport mai devreme decât mă așteptam. Eu trebuie să eh, merg cu delegația Parlamentului European la, în Gaza, dar doream în același timp să fiu prezentă aici pentru a putea discuta despre cele două rapoarte care mi-au uh, revenit, pentru că mulți colegi au contribuit la întocmirea lor. În legătură cu avizul privind politica comună de imigrare, așa cum am mai spus, este vorba de o dezbatere pe care am avut-o în comisie după ce avizul a fost lansat într-un cadru complet uh, diferit. Acum uh, criza uh, prin care trecem a modificat în totalitate politica de imigrare. Există din această pricină consecințe care influențează modul în care este privită această chestiune din punct de vedere economic și chiar politic. În mare, avizul meu nu s-a schimbat. Cred, că, cred în continuare că politica comună de emigrare rămâne în picioare. Trebuie să îi respectăm pe cetățenii migranți. Trebuie să spun că după amendamentele pe care le-am uh, primit, majoritatea colegilor sunt de acord cu părerea mea, nu cred că vom avea probleme majore cu acest aviz. Niciuna dintre propunerile care au fost făcute de amendamente nu ridică probleme. Poate că unele propuneri de amendamente sunt uh, cam restrictive, dar aceasta în legătură cu obiectivele pe care ni le-am propus. Totuși, chiar dacă sunt oarecum uh, restrictive, ele nu sunt contraproductive. În legătură cu celelalte amendamente, cred că am ajuns deja la un consens. Aș avea nevoie însă de o clarificare. Nu am înțeles prea bine un lucru și de aceea doresc această clarificare. Este vorba de amendamentul 20 al doamnei Moha. Aici se vorbește despre factorii răspunzători de pregătire, vorbește de coordonarea pe plan regional, de schimbul de uh, informații și nu înțeleg dacă este vorba de o poziție limitativă sau este vorba de un exemplu care este dat aici. Mi-e teamă totuși că este vorba de un text limitativ care va face coordonarea acțiunilor mai dificilă și ne va limita oarecum obiectivele. De aceea aș fi dorit o clarificare în legătură cu intențiile pe care le-a avut doamna Moha făcând această propunere. så mycket, Madeira. Fru Moran är inte här. Mulțumesc, doamna Madeira. Doamna Moran nu se află aici. Deci nu poate răspunde la această întrebare, dar uh, dacă dorește cineva de, să intervină, o poate face. Nu dorește nimeni să ia cuvântul? Reprezentanții comisiei vor lua cuvântul? Nu? Doamna Paniatopoulos, vă rog. Mulțumesc. În primul rând, aș dori să o felicit pe doamna Madera pentru sensibilitatea de care a dat dovadă. Cred că chestiunea legată de amendamentul doamnei Morin poate fi rezolvată printr-o discuție directă cu domnia sa. Poate este vorba de o simplă problemă de traducere. Doamna Maderna, Madera are o mulțime de amendamente care se referă la partea culturală, la educație. se insistă asupra educației ca o problemă deosebit de importantă, cred că am lucrat însă foarte bine împreună. Tack så mycket, Ordet fortfarande Mulțumesc, doamnă Paniatopoulos. Mulțumesc, doamnă Paniatopoulos. Doamna Madeira, doriți să rezumați discuția? Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu uh, consider că am putut ajunge la un acord. Sigur că voi discuta cu doamna Morin pentru a avea clarificarea necesară, poate că este vorba de o chestiune de traducere. Uh, Uh, nu cred că avem însă vreo problemă cu acest aviz și poziția Uniunii Europene și a Comisiei noastre sunt în favoarea politicii de uh, emigrare er, prin respectarea modelului social european. Er Mulțumesc! Acum Vom trece la următorul punct, votul asupra punctului 22 va avea loc pe 2 martie. Acum trecem la raportul doamnei Paniatopoulos Casiutu apropo de organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier. Aveți cuvântul, doamnă Paniatopoulos. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι τροπολογίες... Mulțumesc. Am primit 52 de amendamente în total la acest raport. Am avut deja ocazia să discutăm despre tema acestui raport. Nu am să mai intru în detalii. Am să mă mulțumesc să discut câteva amendamente, ca de exemplu amendamentul numărul 9, care dorește să respingă propunerea comisiei. Eu aici am să-i las pe colegi să hotărească. Am văzut că existau dificultăți pentru a aplica acest nou dispozitiv și raportul comisiei într-un anume fel recunoaște acest lucru. Chiar dacă multe lucruri nu sunt neapărat foarte clare din cauza faptului că nu existau date disponibile din toate statele membre. Directiva din anul 2002 nu este aplicată în procent de 100% și știm acest lucru. Dar dacă am respinge ansamblul propunerii comisiei, este ca și cum refuzăm să dialogăm. Prin urmare, nu cred că amendamentul numărul 9 care propune această respingere în bloc poate să fie acceptabil. Noi nu vrem să respingem propunerea comisiei, vrem numai să o îmbunătățim. Un alt amendament este cel pentru a integra uh, șoferii auto-independenți în uh, domeniul de aplicare a directivei. Uh, a existat un mare punct de întrebare apropo de acest lucru și există multe neînțelegeri. Este indispensabil să discutăm uh, în cele mai mici detalii care ar fi repercursiunile unei asemenea hotărâri, unei asemenea includeri. Ce înseamnă uh, să fii cu adevărat șofer independent și ce înseamnă să fii un fals șofer care lucrează pe cont propriu, pentru că vrem să ca această directivă, domeniul de aplicare a acestei directive să includă pe cei care sunt niște falși șoferi independenți, pentru că ei, de fapt, de fapt, lucrează pentru o singură întreprindere. Domnule președinte, avem o dezbatere, da sau nu? Da, mă scuzați, spune președintele. Aveam o discuție despre ce s-a întâmplat azi dimineață despre ordinea rapoartelor. Da, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, spune doamna Paniatopoulos. Includerea sau excluderea șoferilor independenți este o chestiune fundamentală, mai ales pentru securitatea rutieră. Dar nu terminați, domnule președinte. Domnule președinte, eu nu am terminat prezentarea. Bine, mă scuzați, spune președintele. Da, am făcut o confuzie. Vă rog să continuați și după aceea am să dau cuvântul altcuiva. Da, am făcut o confuzie pentru că de fapt, doream să discutăm azi dimineață și despre problema sănătății femeilor însărcinate și ordinea de zi nu mai era foarte clară. Unii membri s-au plâns, ne-au spus că unele persoane sunt foarte interesate de acest dosar, de acest raport, mă scuzați, și vor veni azi după amiază. Deci e destul de complicat atunci când modificăm ordinea de zi, să ținem cont de interesele tuturora. Unii credeau că vom vorbi despre asta mai târziu. Îmi cer scuze, doamna Paniatopoulos. N-am vrut să vă întrerup, vă dau din nou cuvântul. Domnule președinte, din cauza că nu aveți căștile pe urechi, nu ascultați tot ceea ce se spune. Eu nu terminasem de vorbit. Și ați dat cuvântul domnului Hughes când eu, de fapt, nu terminasem prezentarea amendamentelor, deci reiau. Amendamentul numărul 12, care cere integrarea șoferilor independenți în domeniul de aplicare a directivei, trebuie reanalizat. Cred că nimeni nu este neapărat împotrivă, nimeni nu este împotriva existenței unor uh, IMM-uri care să permită o mai bună concurență. Vrem cu toții să luptăm împotriva acestor uh, alterări ale concurenței din cauza fașilor șoferi independenți, dar trebuie să găsim o soluție care să ne permită să îi excludem pe acești falși șoferi independenți și să dăm cât mai multe drepturi șoferilor mobili care sunt angajații unei întreprinderi. Aș vrea să mai vorbesc și despre faptul că se dorește renunțarea la orice fel de discuție apropo de timpii de condus. Există un regulament în vigoare care acoperă aceste aspecte, deci mă mir că mai apar amendamente în acest sens, care de fapt se referă la vechiul text, iar unele amendamente fac referire la directiva din 1993, ca și cum am face pași înapoi și eu una nu înțeleg de ce e nevoie de asemenea amendamente. A renunța la posibilitatea acordată statelor membre de a da un avertisment șoferilor atunci când au existat nerespectări ale legii, nu văd de ce. La amendamentul 14, de exemplu, el ar putea să fie îmbunătățit dacă am putea să avem în vedere uh, trimiterea unui uh, semnal de alarmă statelor membre. Și, de asemenea, am putea să ne gândim la cazul șoferilor independenți. Și atunci am să-i pun întrebarea domnului Hughes din câte știu eu, în țara dumnealui există o legislație care ține cont de cazul șoferilor independenți, dar nu, acest lucru nu este valabil pentru toate țările membre. Având în vedere faptul că situațiile naționale sunt diferite, trebuie să dăm dovadă de flexibilitate și să adoptăm o directivă care să poată să fie aplicată peste tot și care să nu poată fi interpretată astfel încât să prevină o concurență sănătoasă. Eu sunt dispusă să discut cu autorii amendamentelor pentru a apăra cât mai bine cu putință drepturile lucrătorilor, pentru că ei sunt importanți, ei sunt principalii destinatari ai acestei directive, uh, șoferii care sunt angajații unei întreprinderi. pentru că odată cu aplicarea acestei directive, autoritățile de control naționale vor avea dreptul de control. Mulțumesc. Acum domnul Hughes. Thanks very much, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și doamnei raportor. Eu m-am ocupat de acest raport în 2001-2002, atunci când am decis să Uh, extindem uh, regimul timpului de lucru și ne-am gândit foarte mult dacă să includem sau să excludem uh, conducătorii auto independenți. Este un aspect foarte important. La momentul respectiv, comisia s-a exprimat în mod foarte clar și anume că trebuie incluși conducătorii auto independenți. Nu știu cât dintre dumneavoastră s-au uitat la studiul pe care Comisia ar fi trebuit să-l producă acum 2 ani pentru a face recomandări cu privire la includerea sau excluderea conducătorilor independenți. Nu s-a întâmplat acum 2 ani, ci acum câteva uh, luni. Iar dacă veți citi acest raport, veți vedea că există argumente foarte solide pentru includerea uh, conducătorilor independenți, dar uh, Uh, și câteva argumente uh, pentru excluderea acestora. Să vă uh, prezint o parte a acestui studiu. În partea inițială, Comisia a argumentat pentru includerea conducătorilor independenți, odată pentru că nu se făcea inițial o distingere între tipurile de șoferi diferiți și, în al doilea rând, pentru că se poate duce la o distorsionare a concurenței. Trei, pentru că s-ar uh, asigura mai bune condiții de lucru, uh, un mai bun trafic rutier și așa mai departe. De atunci nu s-a schimbat nimic în afară de uh, atitudinea comisiei și nu pe baza unor dovezi. Dacă citiți studiul, veți vedea că ar trebui să există o recomandare pentru includerea uh, șoferilor independenți. Un șofer de orice fel obosit în trafic este un pericol pentru el și pentru ceilalți participanți în trafic. Și nu cred că este vreo diferență um, uh, dacă el este angajat sau este independent. Regulamentul existent ar permite unui șofer să conducă 87 de ore pe săptămână dacă el este independent, iar acest lucru nu poate fi sigur în trafic pentru el sau pentru ceilalți. Așadar, eu ceea ce mi-aș dori ar fi să includem șoferii uh, independenți. Am să vă rog să citiți acest studiu. Uh, este COM 2007-266. Vă rog, uh, vă uh, provoc pe toți cei care doresc să citească acest studiu dacă uh, Uh, îl citesc, nu cred că uh, vor mai uh, dori să fie excluși acești șoferi. Apoi este vorba și de o definiție a șoferilor independenți. În 2002 am făcut un, o, am definit această categorie pe baza unor studii și a unor expertize și este vorba de un set de criterii care aplicate ar defini foarte clar pe cei Uh, care sunt într-adevăr uh, șoferi independenți și iar distinge de cei care sunt falci șoferi independenți. În directiva uh, dinainte am discutat și aspectele ce țin de munca administrativă și am spus că aceast, acest tip de muncă nu este ca, considerată ca muncă, într-adevăr, în cazul șoferilor independenți. Iată, toate aceste aspecte sunt clarificate, toată um, structura acestei directive a fost făcută în așa fel încât um, șoferii independenți să poată fi incluși. Deci cred că ar trebui să respingem propunerea comisiei pentru că nu au fost sinceri în modul în care au prezentat acest lucru Parlamentului. Este o uh, schimbare de poziție care nu poate fi justificată. Cred că se pune sub semnul întrebării buna cooperare în timpul procedurii de conciliere, așadar sper că în viitor situația se va îmbunătăți, pentru că altfel nu avem nevoie de uh, ei în uh, procedura de conciliere, putem să lucrăm foarte bine și numai cu Consiliul. Așadar, poziția mea este foarte clară să votăm împotriva propunerii comisiei, să facem un studiu cum se cuvine și să revenim cu o recomandare uh, care uh, cere includerea șoferilor independenți. Mulțumesc. Domnul Leide a cerut cuvântul și după aceea domnul Kremer. Înainte de a continua, vreau să vă explic că aveam intenția să mut raportul doamnei Madera de azi după amiază, azi dimineață, dar membrii grupurilor politice s-au plâns, au spus că s-au pregătit să discute despre asta azi după amiază și că vin uh, persoane care vor să asiste la această discuție. Știu așadar că uh, există de fiecare dată probleme când se schimbă ordinea de zi și voi fi obligat să las ordinea de zi așa cum e ea. N-am putut să votăm despre rapo- asupra raportului domnului Braghetto și atunci avem mult timp la dispoziție. Este destul de complicat acum să mai schimb ordinea de zi. Însă ar fi fost bine ca atunci când am anunțat schimbarea ordinii de zi, unele persoane să ia cuvântul ca să, să uh, spună că erau împotriva. Acum doamna Madera are cuvântul. Mulțumesc! Domnule președinte, așa cum v-am mai spus și înainte, am regretat uh, faptul că nu am putut să fiu prezent la reuniunea comisiei de săptămâna trecută. Din câte știu eu, nu i s-a refuzat niciodată unui raportor să fie schimbată ordinea de zi pentru că nu poate să fie prezent la momentul în care raportul său ar trebui discutat. E prima oară când se întâmplă așa ceva și mi se întâmplă mie. Așa cum v-am mai explicat, eu n-am să pot să fiu prezentă azi după amiază și nu cred că e normal să se întâmple așa. Știu că vin unele persoane azi după amiază, dar eu nu cred că e normal să ne lăsăm influențați de faptul că vine presa sau mai știu eu cine. Deci eu nu cred că acest raport ar trebui discutat azi după amiază. Da, spune președintele. Doamnă Madeira, săptămâna trecută ați vrut ca raportul dumneavoastră să fie discutat marți și eu m-am opus în calitate de președinte al comisiei, deoarece ziua de marți era destinată discuțiilor pentru rapoartele care trebuiau votate miercurea dimineață. Și eu cred că am avut dreptate și că nu puteam să discutăm despre raportul dumneavoastră marți, dar astăzi, din cauza modificării uh, listei de vot, am fi putut să facem modificarea și să discutăm despre raportul dumneavoastră dimineața în loc de după amiază, pentru că avem timp suplimentar la dispoziție. Dar, așa cum v-am mai spus, mulți colegi vor să participe la dezbatere, vin și invitați special pentru acest punct de pornea de zi, deci nu mai pot să-l modific, dar sunt două lucruri complet diferite. Prima discuție a fost apropo de înscrierea acestui punct marți și eu v-am explicat de ce eram împotrivă. Îmi pare foarte rău, va trebui să respectăm ordinea de zi inițială și să discutăm despre acest punct azi după amiază. Îmi pare rău, dar nu pot decât să hotărăsc așa. Vă rog să continuăm discuțiile acum. Dar am vrut să fiți cu toții la curent că vom respecta ordinea de zi așa cum a fost ea inițial anunțată. Acum, domnul Leide, aveți cuvântul. Domnule președinte, pierdem timpul pe care l-am câștigat prin nediscutarea raportului Braghetto. De aceea mă voi limita la discuția privind raportul și voi fi succint vroiam să spun exact ceea ce a spus domnul Hughes. Chestiunea cea mai importantă pentru noi se referă la sănătatea și securitatea lucrătorilor și a celor care sunt angajați în trafic. Nu văd ce ar schimba statutul juridic al șoferului dacă este salariat al unei întreprinderi sau este șofer independent. Problemele legate de sănătate și de securitatea sa sunt aceleași. Riscă mult dacă este, auto, dacă este obosit, poate dăuna celorlalți. Dacă Comisia ar fi avut uh, motive serioase pentru a modifica acest text, ar fi trebuit să ni le explice toate aceste motive. Poate că ar fi necesară o delimitare mai clară a sferei de aplicare a directivei respective, ori era mai simplu să fie excluși șoferii independenți și asta mă surprinde în mare măsură. Nu înțeleg prea bine diferența între lucrătorii mobili și lucrătorii independenți. Aici este vorba de un statut juridic Uh, al lucrătorului independent. Ce este un lucrător mobil? Este cel care se ocupă de uh, care sunt angajați în trafic, care se deplasează, ori toți șoferii se deplasează și din acest punct de vedere nu văd vreo diferență între cele două categorii de șoferi. Eu cred că șoferii independenți trebuie incluși în sfera de aplicare a acestei directive, iar dacă Comisia nu dorește acest lucru, trebuie să ne explice clar de ce. Voi da cuvântul Comisiei mai târziu. Doamna Madeira, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Aș vrea să adaug ceva la moțiunea mea de ordine. Deci, după clarificarea pe care ne-ați dat-o, domnule președinte, aș dori să spun că este important ca ordinea de zi să fie totdeauna respectată în comisii. Ea nu poate fi modificată așa după voia unui grup sau a unui simplu membru. De aceea nu înțeleg situația pe care dumneavoastră ne explicați aici. Deci vreau să știu ce ordine urmărim noi acum. Dacă urmăm ordinea de zi așa cum este ea înscrisă, nu mai știu cum să mă descurc. The behandla punkterna enligt den dagordning som finns. Da, vom aborda punctele așa cum sunt ele pe ordinea de zi. Continuăm cu punctul pe care îl discutăm acum, apoi îl avem pe domnul, apoi îl avem pe domnul Kramers, domnul Lambers, iar asta dimineața, iar după masă vom discuta uh, punctele așa cum sunt ele pe ordinea de zi. Doamna Stauner, apoi raportul doamnei Madeira, apoi studiul, iar apoi uh, reuniunea coordonatorilor. Așa este agenda, cum, ordinea de zi, așa cum a fost ea uh, adoptată. Vorbitorii, domnul Kramer și doamna Figuereira apoi. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte succint pentru că, în principiu, pot susține ceea ce a spus uh, domnul Hughes. Aș dori însă să spun ceva pentru că este oarecum ciudat că un aspect, și anume diferența între șoferi independenți și șoferi independenți falși, este menționat aici. Dacă vă, amintați, dacă vă amintiți uh, studiul profesorului Paludi, atunci mai multe organizații au cerut uh, un instrument separat care să definească o relație de lucru uh, contractuală și o uh, muncă independentă pentru a nu se abuza acest statut al uh, lucrătorului independent. Eu aș saluta un instrument separat care nu face parte din acest dosar. Tocmai Uh, acest aspect al relației contractuale de muncă nu ar trebui să fie adoptat aici. Ar trebui să facă parte dintr-un dosar propriu. Mulțumesc, domnule uh, Kramer. Doamna Figuereira are cuvântul. Nós há uns anos tivemos aqui este debate uh, e o que eu sinto é que nós estamos a andar para trás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 todos vão sofrer na própria estrada as consequências disso. E eu que lamento esta proposta da Comissão Europeia. Muito obrigada. Mulțumesc. Ik zou me heel graag aansluiten bij die collega's die op dit moment... Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu acei colegi care spun că este absurd să se facă distinția între șoferii care sunt angajații unei întreprinderi și despre antreprenori independenți atunci când e vorba despre securitatea rutieră și despre participanții la trafic. Dacă chiar dorim uh, o concurență nedistinctă, nedistorsionată, e important ca toată lumea să urmeze aceleași reguli. Deja în luna octombrie am discutat despre acest subiect, de exemplu, odată cu raportul FECAș. Și acolo am votat cu o largă majoritate în favoarea includerii uh, antreprenorilor independenți, conducătorilor auto-independenți în domeniul de aplicare al directivei. Deci ar trebui să fim coerenți cu noi înșine am o întrebare de adresat coordonatorului meu, Stephen Hughes. Dacă am ascultat cu atenție, mi se pare că majoritatea uh, membrilor comisiei sunt de acord cu acest lucru, cu includerea șoferilor, conducătorilor autoindependențe. dar se pare mă că mai trebuie să uh, convingem și raportorul. Evident că este mai bine, în loc să respingem un bloc propunerea comisiei, să o acceptăm și să încercăm să o îmbunătățim. Să facem în așa fel încât să obținem ce vrem noi prin această propunere, în loc, cum spuneam, să o respingem în procent de 100%. Oricum, aș vrea să-mi explicați care este strategia dumneavoastră atunci când sugerați respingerea. Este destul de neobișnuit să puneți întrebări altcuiva decât raportorului. Poate putem să rezolvăm cumva această situație, dar mai întâi dau cuvântul doamnei Tomașevska. Przyznaję, że dla mnie sprawa uczciwej konkurencji w tej kwestii jest sprawą... Mulțumesc, domnule președinte. Pentru mine, chestiunea crucială aici este cea a concurenței loiale. Dar nu putem să pierdem din vedere și chestiunea siguranței la locul de muncă și a securității rutiere. Sunt atât de multe accidente rutiere, indiferent dacă există victime mortale sau nu. Pentru mine nu e important să știu dacă conducătorul auto este angajat unei întreprinderi sau antreprenor independent, ci ceea ce mă interesează este să avem o legislație care să corespundă situației care evoluează foarte rapid în transportul rutier. Eu una nu știu dacă, din, mod, din punct de vedere legal, este fezabil acest lucru, dar și eu sunt de acord cu faptul că conducătorii auto independenți ar trebui să fie incluși în domeniul de aplicare al directivei. Pentru că, indiferent de persoana pentru care lucrează, ei cu toții se regăsesc în trafic și cu toții ar trebui să urmeze această legisla aceeași legislație în ce privește timpul de lucru. Tack så Mulțumesc, acesta a fost ultimul vorbitor înscris pe lista mea. Aș dori să dau cuvântul comisiei acum. S-au uh, pus unele întrebări comisiei, așadar, domnule Smith, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să răspund din nou la întrebarea principală, și anume cum să abordăm problema conducătorilor auto independenți și care sunt exact motivele uh, Comisiei pentru a uh, propune ca aceștia să nu fie introduși, să nu fie incluși în această directivă a timpului de lucru. Aș dori să vă menționez trei argumente. Odată, situația acum 11 ani era în mod fundamental diferită în ceea ce privește uh, timpul de odihnă și timpul uh, de condus. De o vreme avem controle foarte stricte cu privire la acest timp de uh, odihnă și care este foarte ve- ușor verificabil și este foarte clar că un uh, conducător auto nu poate conduce mai mult de 45 de ore în, timp, în decursul a două săptămâni acum 11 ani, legislația era atât de neclară încât se putea conduce aproximativ 80 de ore într-o săptămână. A fost, era o situație într-adevăr inacceptabilă pentru securitate, siguranța în trafic, iar astăzi nu mai este cazul. Nu trebuie să uităm că majoritatea uh, acestor activități, atât în ceea ce privește uh, cei salariați și cei independenți, e bine, activitatea principală a acestora este condusul, iar acest lucru este reglementat în mod suficient. Al doilea argument pe care doream să vi-l numesc este următorul. Să extindem directiva Um, cu privire la timpul de lucru asupra independenților, asupra unor întreprinzători, ei bine, acest lucru ar fi ceva unic. Um, bineînțeles, um, cei independenți au de obicei uh, tendința de a lucra și în timpul liber, dar nu avem vreun antecedent, vreun precedent, mă scuzați, uh, pentru a îngrădi uh, timpul de lucru al întreprinzătorilor. <coughs> Și un alt aspect esențial ar fi aplicarea acestor posibile prevederi. Uh, am explicat în trecut uh, acest aspect și acest lucru este vizibil și din raportul Comisiei din 2007 avem o problemă și cu directiva actuală. Gândiți-vă numai dacă am extinde domeniul ei de aplicare, atunci practic nu am mai putea să aplicăm această directivă. Am avea un act normativ care nu poate fi aplicat în practică. Sau am trece la principii orveliane și ne-am transforma în marele frate și am uh, verifica fiecare mișcare al acestui întreprinzător, iar acest lucru ar fi foarte dificil pentru autorități. Cred că aceste trei argumente susțin uh, a neextinderea domeniului de aplicare al acestei directive, ci uh, doar susținem o bună aplicare a acestei directive, ceea ce astăzi nu este cazul. De aceea, uh, Comisia susține raportul așa cum este el, suntem de părere că toate îmbunătățirile necesare au fost preluate în raport și într-o parte din amendamente, și anume este vorba de acele propuneri care sunt destinate îmbunătățirii aplicării. Ar trebui, de asemenea, uh, să se ia măsuri pentru impunerea unor sancțiuni la încălcarea prevederilor, însă suntem împotriva extinderii domeniului de aplicare al acestei directive asupra Uh, conducătorilor auto independenți, creând astfel un act normativ care nu poate fi pus în practică. S-a discutat, ca ultim punct, aș dori să mă refer la acest lucru, uh, siguranța în trafic. Bineînțeles, noi nu putem crea uh, legislație în, în acest domeniu, dar uh, timpii de odihnă sunt foarte clar stabiliți din 2007, bineînțeles, oboseala este un factor foarte important în cazul accidentelor. Dar trebuie să nu uităm de unde vine această oboseală. Nu este neapărat, nu vine neapărat de la faptul că se lucrează. Poate fi vorba și de calitatea somnului, de durata somnului și, bineînțeles, este vorba întotdeauna și de stres și de a respecta ceasul biologic uh, intern. Iar aici avem mai multe probleme la Uh, la șoferii angajați care poate uneori sunt puși sub presiune de către șefii lor. Însă, conducătorii auto independenți, cel puțin, nu sunt afectați de acest tip de probleme. Așadar, am să vă rog să acceptați Uh, și să vedeți cu voință propunerea comisiei, așa cum o face și raportorul dumneavoastră. Vă mulțumesc! Eh, mulțumesc! Reprezentantului comisiei, Stephen Hughes, are, dorește să ia cuvântul apropo de un punct de procedură. și când va lua cuvântul poate să răspundă și întrebării doamnei Van Lanker. Și apoi am să dau din nou cuvântul raportorului. Domnule Hughes, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. De fapt, vreau să dau o informație comisiei. Comisia ne spune că a extinde domeniul de aplicare la conducători autoindependenți ar fi un precedent, dar acest lucru nu este adevărat. S-a întâmplat deja în urmă cu câțiva ani și uh, îl rog pe reprezentantul Comisiei să își verifice arhivele. De fapt, a existat un dosar și în fața Curții de Justiție. Apropo de uh, conducători auto independenți. Deci uh, vă rog să nu mai veniți să faceți asemenea afirmații false în fața comisiei noastre. Acum pentru a răspunde colegei mele. Eu cred că comisia a fost atât de necinstită încât ar trebui să respingem propunerea și să-i trimitem să își facă temele mai bine. Căci dacă, și dacă, mă scuzați, nu credem că vom avea câștig de cauză în penal, atunci trebuie să depunem amendamentele care se cuvin. Mulțumesc. Acum dau cuvântul din nou doamnei raportor, doamna Paniatopoulos. Da, vă rog. Mulțumesc. Domnule președinte, trebuie să vă spun că discuția care a avut loc a fost într-o oarecare măsură ca o, într-o piesă de teatru. Am avut pe de, ba chiar două, am avut pe de o parte intervenția doamnei Madera, iar pe de altă parte s-a vorbit despre activitatea șoferilor. Probabil că și uh, oboseala și stresul influențează maniera de conducere, dar uh, astea nu țin de problemele legate de salariu. Cred că ori de câte ori discuția este transpusă pe un plan uh, emoțional, uh, riscăm să uh, facem o eroare pentru că înspăimântăm pietonii uh, Eh, față de modul de conducere al șoferilor. Noi trebuie să discutăm despre oboseala conducătorilor auto, indiferent eh, din ce categorie ar face parte aceștia, indiferent că sunt eh, profesioniști angajați sau că pur și simplu circulă, sunt angajați în uh, trafic uh, independent sau conduc uh, din propria lor plăcere. Nu putem să segmentăm în felul acesta lucrurile și nu putem nici să distorsionăm și noțiunea de salariat și de întreprinzător. Trebuie să-i apărăm pe salariați, trebuie să-i apărăm pe uh, lucrător, dar nu amestecând lucrurile și nu vorbind de întreprinzător și de activitatea lor. Cred că suntem cu toții în favoarea unor IMM-uri uh, prospere în Uniunea europeană. Nu trebuie să le dictăm noi uh, ce să facă cu timpul pe care îl au la dispoziție. Nu ne putem amesteca printr-o directivă în asemenea elemente. Nu ne putem amesteca în viața particulară a unui întreprinzător. În schimb, suntem obligați să impunem respectarea drepturilor lucrătorilor salariați în ceea ce privește timpii de lucru pentru ca să nu existe abuzuri. Trebuie să găsim alte soluții pentru a reglementa comportamentul șoferilor. Poate că ar fi bine ca și Comisia să ne prezinte sentința Curții de Justiție și uh, mai ales părerea Comisiei despre această sentință. Oricum, dialogul nu trebuie respins din moment ce suntem cu toții de acord spunând că eh, directiva nu este corect aplicată. Doamna Lanken a prezentat de asemenea lucrurile în mod, într-un mod hamletian. Dialogul trebuie oare deschis sau închis? Nu în acești termeni trebuie să discutăm. Vă mulțumesc. Discuția ia o turnură interesantă. Și mulți dintre noi au fost uh, implicați în discuțiile despre timpii de lucru ai șoferilor auto, dar nu vreau să prelungim și mai mult această dezbatere acum. Însă, doream să-i spun doamnei Paniatopoulos, având în vedere faptul că dumneiei a adresat o întrebare comisiei, poate ar fi bine ca reprezentantul Comisiei să îi răspundă și să răspundă și apropo de uh, hotărârea Curții de Justiție care a fost menționată de domnul Hughes. Deci dacă Comisia dorește să ia cuvântul, îi dau cuvântul. A, nu. Va lua cuvântul data viitoare. Foarte bine. Vom vota pe 2 martie acest raport și atunci vom vedea foarte bine dacă comisia este pentru respingerea în bloc a propunerii sau nu. Mulțumesc. Trecem acum la următoarele două puncte de pe ordinea de zi. Le vom trata împreună. coordonarea sistemelor de securitate socială, procedurile de punere în aplicare și anexa 11 a textului de coordonare a sistemelor de securitate socială. Domnul Lambert și domnul Kramer sunt raportori. Doamna Lambert, care acum are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că raportul meu nu este tot atât de sensibil precum precedentul și nu o să avem asemenea puncte de vedere divergente exprimate de colegi, însă noi sperăm că acest proiect de recomandare va putea fi adoptat în a doua lectură. Am colaborat bine cu raportorii din umbră, Deci, azi dimineață vreau să discutăm despre punerea în aplicare a acestei coordonări, așa cum apare ea din poziția comună acceptată de Consiliu în cadrul ultimelor negocieri. În ce privește amendamentele mele la poziția comună, ele sunt puține la număr. Unul din subiectele dezbătute aici a fost cel al termenului limită, apropo de timpul care este necesar pentru a se transmite date de la un stat la altul. pentru că cu toții doreau accelerarea procedurilor. Deci, având în vedere faptul că nu putem să includem totul în textul legislativ, am avut ideea unei, am unui amendament în uh, introducere, astfel încât să cerem Consiliului să accelereze aceste proceduri și de asemenea vrem să introducem o clauză de revizuire pentru a reveni asupra acestui text în timp util, astfel încât să vedem cum putem să facem pentru ca transferul de date să se facă pe cale electronică și astfel să fie cât mai rapid cu putință. În ce privește clauza de revizuire generală, cred că va fi nevoie de cel puțin 2 ani de zile pentru a se uh, uh, crea și pune în aplicare noul sistem de schimb de date electronic între statele membre. Cel puțin așa mi s-a comunicat. Deci considerentul A este propunerea mea și încerc să fac o legătură între vechiul și actualul articol 6 din poziția comună. În plus, eu încerc să se evidențieze în text faptul că fie o coordonare între o coerență între felurile în care sunt uh, informați oamenii despre drepturile lor. Apoi, la articolul 3 există două amendamente sunt conștientă de faptul că există probleme apropo de versiunile lingvistice, dar ele ar trebui să fie rezolvate destul de ușor. Noi nu am acceptat poziția Consiliului în ce privește metodele de calcul, așa cum apare în articolul 13, pentru că aceste metode ni se par mult prea complexe și ar trebui un an de zile ca să um, ajungi la rezultatul final în unele state membre, deci mult prea mult timp. Deci, cum spuneam, nu am acceptat poziția Consiliului. Dar pentru mie și uh, raportorilor din umbră ni s-a demonstrat că există diferite concepții apropo de aceste metode de calcul și că se pot face uh, anumite reduceri ale perioadelor necesare. Dar, deocamdată, așteptăm clarificări înainte de a fi de acord cu poziția Consiliului asupra acestui punct. Sunt de asemenea la curent cu faptul că vor mai fi depuse noi amendamente și le vom uh, putea dezbate după ce vom uh, primi și ultima poziție a Consiliului și atunci am să pot să trag și concluziile. Mulțumesc, spune președintele. După ce am ascultat această introducere am să dau cuvântul acelor membri care vor să ia cuvântul asupra punctului 24 de pe ordinea de zi. Deci acum domnul Kramer să vrea să ia cuvântul. Yes, sorry Chair. Um, ja, voorzitter, ik, um, ik moet allereerst... Uh... Da, domnule președinte, vă mulțumesc. În primul rând, aș dori să spun uh, că este vorba de o temă pe care am discutat-o și acum mulți ani în urmă. Noi am încercat uh, să căutăm acul în carul cu fân, ca să spun așa. Au existat o serie întreagă de elemente pe care nu le regăsim în text S-a vorbit de dispozițiile de aplicare care au fost concepute doar uh, din punctul de vedere al administrației al uh, celor care trebuie să se ocupe de acest lucru și nu din perspectiva drepturilor celor interesați. De aceea, chiar după prima lectură, am afirmat că cei interesați ar trebui să știe că există dreptul la informare prevăzut în procedura respectivă, drept care trebuie pus în practică. Noi am elaborat propunerea în acest spirit. Apoi era vorba de poziția comună referitoare la faptul că Consiliul a dorit să aibă un text care să convină celor interesați. Deci, acest lucru nu figurează în definiție, ci în lista persoanelor interesate. De aceea cred că este important ca uh, noțiunea de asigurat sau de persoană interesată să fie tratate în aceeași măsură și acest lucru să fie logic, să aibă o anumită logică. Eu aș avea o propunere, un amendament de, pe această linie și aceasta deoarece persoana asigurată trebuie să figureze aici. Poate să fie vorba de persoana asigurată, de familia acesteia, de copii, deci lucrurile trebuie clarificate. În sfârșit, ar mai exista o propunere rămată, rămasă în suspensie. Este vorba de 0101 formular destinat celor care lucrează temporar într-un alt stat membru, datele menționate aici trebuie să dovedească că persoana interesată are de, uh, se folosește de sistemul de uh, securitate socială din țara sa. Aici cred că ar trebui să mai reflectăm la formularea respectivă. Nu avem probleme în mare, dar există o serie de propuneri care urmăresc să îmbunătățească textul inițial. Mulțumesc, doamna Țima și apoi doamna Lin. Uh, ich möchte mich zunächst bei Frau Lambert, bei Jean Lambert recht Aș vrea să mulțumesc doamnei Lambert pentru prezentarea făcută și pentru raportul pe care l-a redactat. Singurul lucru pe care doresc să-l spun este că propunerile de amendament ale doamnei Lambert se vor bucura de sprijinul nostru. Cred că trebuie să ieșim din acest impas și sunt de acord cu domnul Kremers că nu putem să uh, privim lucrurile doar din punctul de vedere al administrației. Constatăm că prejurările actuale cer să ținem seama de toate elementele aflate în discuție. Nu este cazul să uh, ne gândim că vom avea de-a face cu un raport la fel de controversat ca cel precedent. Doamna Lind. Nu, nu era o intervenție la punctul pe care îl discutăm. Poate reprezentanții Consiliului doresc să ia cuvântul înainte ca doamna Lambert să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Consiliul a luat cunoștință de propunerile doamnei Lambert ca și de propun- unele propuneri făcute de domnul Kremers. Un grup de lucru s-a întrunit uh, săptămâna aceasta pentru a analiza Uh, propunere și am putut cunoaște în felul acesta uh, atitudinea statelor membre față de uh, acest proiect. Am constatat că statele membre au o poziție favorabilă față de amendamentele propuse, iar Consiliul dorește să ajungă la un acord cu Parlamentul la o a doua lectură. Amendamentele actuale au fost, uh, au fost primite în mod pozitiv. Ele aduc o soluție comună a Consiliului și a Parlamentului. Trebuie să mai așteptăm să vedem ce fel de amendamente vor mai fi depuse, pentru că termenul limită este uh, 19 uh, februarie. Așadar, este, trebuie să așteptăm să vedem dacă nu vor fi depuse și alte amendamente. Așadar, în general, uh, Consiliul are o uh, atitudine pozitivă față de amendamentele depuse. Pentru președinția cehă, aceste aspecte sociale sunt esențiale și dorim să cooperăm strâns cu Parlamentul European și în viitor. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Chicăl. Doamnă Lambert, mai doriți să comentați înainte să zicem la raportul domnului Kremers? Nu? Bine. Deci, trecem direct la anexa numărul 11. Domnule Kremers, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. pe ordinea de zi nu apare un nou termen pentru depunerea amendamentelor, dar se pot depune amendamente și secretariatul mi-a spus că termenul este același ca și pentru raportul doamnei Lambert. În ce privește, deci, anexa? Nu am mare lucru de spus. În trecut, ea era împărțită între două dosare, Acum anexele au fost regrupate după examinarea în prima lectură la Parlament, dar mai persistă o problemă. În ce privește linia politică, ă, poziția politică a Parlamentului în urma examinării textului în prima lectură. Noi suntem mai degrabă în favoarea suprimării complete a anexei numărul 3. Unele țări din nordul Europei, precum și Regatul Unit și Irlanda, au spus că nu erau de acord cu suprimarea pe termen scurt a acestei anexe. Am încercat să găsim soluția cea mai rezonabilă cu putință. Deocamdată am vrea să adoptăm un punct de vedere, o poziție mai degrabă pragmatică și am indicat acest lucru în proiectul de rezoluție pe care l-am pregătit. Reexaminarea s-ar putea face numai în cazul în care demonstrăm, se demonstrează că această anexă 3 este în continuare utilă, pertinentă. Sper ca restul colegilor să fie de acord, pentru că în rest nu există alte probleme. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Dau cuvântul celor care doresc eventual să comenteze asupra acestei anexe. Domnul Chicăl, din partea Consiliului? Nu? Foarte bine. Odată cu aceste două puncte de pe ordinea de zi, procedurile de punere în aplicare și anexa 11, puncte pentru care s-a stabilit ca termen limită de depunere amendamentelor data de 19 februarie 2009 la prânz. Avem alte două nouă puncte de pe ordinea de zi de pe 2 martie, deci vor fi rediscutate atunci și sperăm să se ajungă la un acord cu Consiliul European cu ocazia Consiliului din martie. Încheiem astfel dezbaterea și mai avem un punct de pe ordinea de zi de azi dimineață, din nou raportul doamnei Lambert, apropo de incluziunea activă a persoanelor excluse de pe piața muncii, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Încercam să îmi găsesc hârtiile. Iată, acest raport este fructul unei cooperări cu diferite organizații și cu publicul larg. S-au făcut o serie de recomandări uh, Consiliului Consiliul de asemenea și-a exprimat poziția cu privire la aceste recomandări. Este clar faptul că atitudinea pe care o are Consiliul este de a recunoaște că într-un moment de criză economică este în continuare și va fi în continuare important să încercăm ca mai mulți oameni să ajungă într-o situație de excludere uh, de pe piața forței de muncă pe termen lung. Așadar, este important să se uh, continue eforturile cu cei care au fost deja excluși. S-au stabilit trei domenii cheie. Este vorba de sprijin uh, în ceea ce privește venitul, acces pe piața de muncă în sine și acces la uh, servicii de calitate pentru a-i sprijini pe oameni să se întoarcă la muncă. Ce am încercat în acest raport să includ este, uh, sunt aspecte ce țin de demnitatea uh, persoanelor uh, implicate. Acest lucru a fost subliniat și de Comisie și de Consiliu trebuie să ne gândim și la țintele împotriva sărăciei pe care ni le-am stabilit și trebuie să pornim de la faptul că acest venit acordat uh, șomerilor este baza de la care ei pornesc mai departe. Aceste perioade de tranziție în care oamenii trec de la excludere la, să-i spunem, instruire pentru a reintra pe piața de muncă, iar apoi reintră pe piața de muncă, e bine, aceste perioade de tranziție trebuie să fie mult mai bine gestionate, atât din punct de vedere al sistemelor de securitate sociale, uh, cât și uh, din punct de vedere al ajutorului social acordat, pentru ca oamenii să lucreze mai ușor. De multe ori, dacă, uh, de exemplu, cineva are o, uh, găsește un loc de muncă cu uh, normă parțială, atunci nu este luat în considerare acest lucru de, în ceea ce privește prestațiile sociale. Deci ori se refuză această muncă cu jumătate de normă, ori se pierd în totalitate prestațiile. Trebuie de asemenea să existe măsuri de, așa numite măsuri de stimulare, care de multe ori se numesc, sunt mai degrabă măsuri de sancționare. Trebuie să avem grijă ca acele măsuri luate de statele membre în acest sens să nu uh, se opună obiectivelor stabilite de noi pentru lupta împotriva sărăciei. Așadar, Practic, nu putem să le cerem oamenilor să facă lucruri care știm că vor fi foarte dificile. Atât Comisia cât și Consiliul, Consiliul au subliniat uh, necesitatea de a menține lucrătorii pe piața muncii, dar eu cred că mai ales cei care au fost excluși au nevoie de mult mai mult sprijin. De aceea, uh, cred că trebuie menționat faptul că este necesar un ajutor personalizat, pentru că o abordare de ordin general nu funcționează în acest caz. Cred că aspectele cheie au fost identificate și de Consiliu și de Comisie. Unul dintre acestea uh, este aspectul uh, locuinței, cât de important este să ai o locuință stabilă, uh, chiar dacă ne gândim la o adresă stabilă când este vorba de a rămâne sau a reintra pe piața uh, muncii. Apoi, în ceea ce privește măsuri de antidiscriminare, trebuie să vedem cum vor fi acestea uh, aplicate. Știm că uh, există discriminare, de exemplu, împotriva persoanelor cu probleme de ordin mental. Așadar, trebuie luate în considerare toate nevoile diferite și complexe. Știm că în, ultele, în, unele, știm că în unele state membre uh, li se cere uh, oamenilor să uh, participe la instruiri care durează 40 de ore pe săptămână, când ei își revin după o boală foarte gravă, sunt în convalescență și practic nici măcar nu ar lucra atât cât sunt obligați să participe la instruiri. Mai sunt unele aspecte, cum ar fi fondul social, uh, în care nu am descoperit uh, încă cele mai bune practici sau cel puțin nu le diseminăm așa cum ar trebui. Acest lucru am încercat să-l preiau în raportul meu. Apoi, o serie de organizații au mai menționat o preocupare și anume că trebuie să fim foarte precauți cu fondul social. Desigur, prin intermediul acestuia trebuie să-i ajutăm pe oameni să intre pe piața de muncă, dar nu trebuie să, um, să afectăm prin aceste prevederi alte, uh, alte programe sau alte sisteme care funcționează la ora actuală. Acestea ar fi unele dintre aspectele pe care le-am menționat în raportul meu. Sunt conștientă de faptul că nu am reușit să acopăr uh, tot, chiar dacă este vorba de un domeniu foarte clar uh, definit. nu este vorba numai de cum îi ajutăm pe oameni să uh, reia munca, ci de întregul aspect al uh, pieței muncii. Poate că uneori uh, am menționat un aspect cu uh, printr-un rând și jumătate și sunt sigură că membrii comisiei vor avea ceva de spus aici. Mulțumesc. Am o serie de uh, persoane înscrise la uh, cuvântul Lefarb. Aveți dreptate. Majoritatea, uh, din păcate, majoritatea membrilor acestei comisii au plecat din sală. Um, mi-e teamă că elaborăm din ce în ce mai multe documente cu cât mai puține rezultate către doamna Lambert. Cu tot respectul, nu pot înțelege de ce un astfel, o astfel de propunere este făcută. S-a uh, repetat de cel puțin 100 de ori uh, acest, uh, acest tip de propunere din partea Parlamentului, din partea Comisiei, a Consiliului au venit uh, o serie întreagă de documente. Nu are niciun sens să repetăm ceea ce s-a spus deja fără a avea niciun fel de rezultat. Trebuie să subliniez faptul că la ora actuală în Europa stabilim măsuri protecționiste și totuși Uh, există lucrători care sunt concediați, iar noi discutăm documente care nu modifică în niciun fel această situație. Eu nu am niciun fel de amendament, pot numai să sper că nu vor exista foarte multe amendamente. Vă mulțumesc. No. Mulțumesc, doamna Leine. Pot să înțeleg de ce unii au această senzație dar totuși vreau să-i mulțumesc lui Jean pentru toată munca depusă și pentru faptul că a menționat realitățile sociale despre care era vorba în propriul meu raport. E adevărat că de multe ori repetăm aceleași lucruri, dar e normal ca Parlamentul să aibă un aviz, o părere chiar dacă sunt lucruri despre care s-a mai discutat. Eu, una, am să depun unele, nu am să depun amendamente, nu pentru că raportul nu ar fi bun, ci pur și simplu pentru că știu că nu avem mult uh, spațiu la dispoziție. La alineatul 6 mă întreb dacă cel mai bun, cea mai bună cale de a atinge scopul este uh, să avem o nouă directivă. Apropo de acest venit minim. Așa cum știți și s-a spus și în raportul meu despre care am mai vorbit și înainte, venitul minim este ceva ce stabilesc statele membre. Alineatul 7. Apropo de salariul minim, eu una am sugerat că ar fi bine să avem aceeași formulare, că e vorba despre venitul minim sau despre salariul minim. Deci, poate că ar fi bine ca articolele 6 și 7 să vorbească despre aceste două noțiuni distincte, dar uh, să o facă în același fel, cu aceeași formulare. Deci, poate până la urmă am să depun câteva amendamente ca să pun în lumină aceste mici detalii. Căci foarte multe persoane nu numai că sunt excluse de pe piața muncii, dar sunt excluse complet din societate din cauza anumitor probleme de sănătate pe care le pot avea. De asemenea, cred că am să depun niște amendamente pentru a include și alte categorii de persoane, ca de exemplu foștii alcoolici, între acele uh, categorii care sunt victimele acestei excluziuni sociale. Pentru că e important ca și pentru ele să existe măsuri specifice de reintegrare în societate. Ar fi bine și dacă vom vorbi despre directiva 2000, din 2000 pentru piața muncii. Pentru că unele state membre nu o pun deloc în aplicare și altele nu o pun în aplicare în integralitate. Haideți să le reamintim că există o directive cu privire la piața muncii. În plus, cred că e important să atragem atenția statelor membre care încă nu au finalizat procedurile de punere în aplicare că sunt în întârziere. Vă mulțumesc. Mulțumesc, da. Mulțumesc doamna Țimă și apoi doamna Paniatopoulos. Jean Lambert, um, dafür danken, dass Sie diesen Bericht gemacht Da, aș dori să-i mulțumesc uh, doamnei Lambert pentru acest uh, raport. Avem un raport care este foarte bun, pot uh, sprijini linia pe care o urmează. Aș dori însă să menționez două aspecte. În primul rând, îi voi face doamnei Lambert propuneri de amendamente care vor adăuga unele aspecte uh, la uh, acest raport sau vor clarifica unele aspecte. obiectivul meu va fi să avem ținte mai clare. Ceea ce încerc să spun este că avem nevoie de obiective foarte clare pe care să le stabilim uh, prin acest raport. Și asta pentru a combate sărăcia în statele membre, de exemplu. cred că acest punct trebuie repetat. Îi mulțumesc lui Jean Lambert pentru formularea din articolul 10 și 18. Din punctul meu de vedere, aici devine foarte clar că este vorba de o viziune complexă, mai ales când este vorba de ă, persoane care nu se încadrează în acele categorii în care ne place nouă foarte mult să le includem. Până acum am văzut din experiență că există anumite grupuri de persoane uh, pentru care societatea dorește să uh, facă eforturi pentru a-i uh, include, cu toate că uh, se știe că este posibil să nu reușească. În statele membre, politicile actuale și în ceea ce privește ocuparea forței de muncă și politicile sociale se orientează prea mult înspre uh, finanțarea proiectelor care uh, se ocupă de această incluziune în procesul de lucru. Doamna Lambert uh, scrie la un moment dat că este posibil ca unele proiecte să nu primească finanțări. Desigur, în uh, unele state nu se finanțează, în, altele sta- în alte state membre uh, se finanțează prea puțin sau proiectele sunt pe termen mult prea scurt pentru a se face, pentru a se obține într-adevăr ceva. Să spun, ca să spunem așa, uh, scoatem oamenii din uh, văgăuna în care s-au ascuns pentru șase luni printr-un proiect, iar apoi îi lăsăm să cadă înapoi pentru că nu mai avem mijloace financiare. Acest lucru doream să-l subliniez. Pentru mine este important faptul că nu este vorba de persoane uh, care sunt um, cuprinse în proiectele ce țin de persoane cu handicap nu este vorba neapărat de persoane care suferă sub uh, discriminare, ci uh, este ceea ce noi în germană am numit persoane care uh, au o serie de obstacole care îi împiedică să intre pe piața muncii. Persoane care au fost uh, șomeri, uh, care au fost în șomaj foarte mult timp, um, care au uh, poate probleme uh, psihice, uh, Uh, și așa mai departe, iar aici trebuie să uh, oferim consul, uh, consultanță, consiliere psihologică și așa mai departe, pentru a le reda competența și posibilitatea de a intra pe piața muncii. În această direcție se vor orienta amendamentele mele. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Paniatopoulos! Foarte pe scurt, eh, domnule președinte, aș dori pur și simplu să vă spun că eh, colegul care a plecat din sală nu avea o poziție corectă când afirma că eh, avem o discuție inutilă. Eu consider că tocmai uh, activitatea noastră trebuie să ne determine să facem propuneri, să ieșim puțin din clișeile respective, chiar dacă aceasta înseamnă să ne întoarcem la o serie întreagă de idei. Noi trebuie să dăm dovadă de elasticitate, trebuie să ținem seama de schimbările care pot interveni în uh, cazul unor persoane trebuie să existe uh, unele structuri care să poată interveni în ceea ce privește schimbarea condițiilor economice care uh, caracterizează o persoană. Deci nu trebuie să îi categorisim pe oameni odată pentru totdeauna, ci uh, din potrivă să facem în așa fel încât să putem răspunde problemelor celor care sunt excluși pe termen lung de pe piața muncii Trebuie să îi putem ajuta, trebuie să putem ajuta pe cei care pot redeveni activi pe piața muncii într-un moment sau altul al vieții lor. Recomandări privind salariul sau venitul mediu nu își au locul într-o directivă. Directiva trebuie să creioneze doar cadrul și condițiile corecte eh, care trebuie să caracterizeze persoanele respective. Mulțumesc! Era ultima intervenție. Doresc să știu dacă din partea comisiei cineva dorește să intervine. Se pare că da. Uh, Mr. Chairman. Domnule președinte, stimați deputați, vă mulțumesc că ați programat această dezbatere azi dimineață. Comisia salută acest raport. Încă de la bun început s-a ținut cont de rolul major pe care l-a jucat Parlamentul European pentru această inițiativă legislativă încă din 2007 de altfel, s-au lansat consultări pentru această inițiativă legislativă de către Comisie. Comisia și-a prezentat propunerea pentru a se adopta linii directoare în ce privește incluziunea anumitor categorii de persoane și aceste linii directoare au fost incluse în concluziile Consiliului și într-un proiect de raport al Parlamentului. Și pe 3 octombrie 2008 a fost redactată această recomandare din partea Comisiei care a fost și ea inclusă în concluziile Consiliului. Prin urmare, noi nu putem decât să salutăm acest nou raport în domeniul care ne preocupă și care este o inițiativă a Parlamentului. Trei aspecte care au fost uh, evocate de raportor ar trebui subliniate din punctul meu de vedere. Mai întâi, inițiativa cu privire la incluziunea activă. Pentru că nu e vorba numai despre reincluderea anumitor categorii de persoane pe piața muncii. Dacă vă uitați la aliniatul 1 din recomandarea din 1 octombrie, se spune că domeniul de aplicare al inițiativei este următorul. Politici active de integrare care să uh, faciliteze reincluderea celor persoane care mai pot să muncească și să acorde sprijin acelor persoane care nu mai au capacitatea de a munci și care totuși trebuie să poată să ducă o viață decentă. Și vă reamintesc că temeiul juridic pentru recomandare este articolul 134 H care vorbește despre includerea persoanelor excluse de pe piața muncii. Deci este o strategie pentru orice fel de persoană care a fost exclusă de pe piața muncii și care are două posibilități de a reintra pe piața muncii. Pe de o parte, cum spuneam, reintegrarea acelor persoane care sunt capabile, sunt apte să muncească și există programe uh, de sprijin social în acest sens și apoi programe de sprijin pentru toată lumea, mai ales categoriile cele mai sărace. Comitetul regiunilor a subliniat în proiectul lor de aviz că trebuie să ținem cont și de acele persoane care nu mai pot fi incluse pe piața muncii, dar care totuși trebuie să poată să fie incluse în societate, de exemplu dacă fac muncă voluntară și trebuie să aibă acces la serviciile de securitate socială și așa mai departe. Fiecare persoană trebuie să poată să fie un membru activ al societății, indiferent dacă este inclusă pe piața muncii sau nu. Mai doream să spun că această propunere vine în sprijinul primei inițiative legislative în domeniu din partea Comisiei. Deja în tratatul de la Amsterdam se vorbea despre incluziunea socială, dar Abia acum a existat o inițiativă legislativă precisă. În circumstanțele actuale, noi nu putem decât să spunem că este un pas important înainte această inițiativă legislativă și acest raport al Parlamentului. Și este foarte importantă în momentul actual, pentru că din ce în ce mai mulți cetățeni europeni se confruntă cu dificultăți pentru a găsi un loc de muncă, pentru a reintra pe piața muncii. Și bineînțeles că Comisia se va ocupa din nou de aceste aspecte, de asemenea aspecte în anul în curs uh, din cauza crizei economice. Există un punct delicat când am pregătit această recomandare cu statele membre. Acest aspect a fost discutat în detaliu, dar raportorul nu este neapărat de acord cu noi. E normal să există niște condiții pentru ca oamenii să nu cadă în această capcană în care să uh, se mulțumească să primească numai ajutor social. E normal să existe niște condiții minime de îndeplinit. Se vorbește despre condiții de îndeplinit nu numai pentru a reintegra piața muncii, ci și pentru uh, cursurile de recalificare, de pregătire. Deci se includ ambele uh, situații, nu numai pentru uh, regăsirea unui loc de muncă. Apropo de persoanele care uh, sunt afectate de sărăcie, e important, bineînțeles, ca ele să fie ajutate. Știți că, de exemplu, în Franța există un asemenea sistem acest, în Franța, cum spuneam, care se numește veni, un venit de solidaritate activ, deci nu e niciun ajutor de uh, șomaj, e o formă de ajutor social care îi ajută pe oameni să reintegreze uh, piața muncii și se dorește crearea de locuri de muncă de calitate și, bineînțeles, reducerea sărăciei. Acest lucru era de altfel inclus și în inițiativa de la NISA. Atunci când am redactat recomandarea numărul 92, Consiliul nu a ținut cont de uh, tot ceea ce uh, se referea la locuințe și la locuințele sociale. Dar acum Consiliul și-a schimbat poziția și aceste aspecte vor fi discutate în anul 2009. Deci nevoia unei locuințe, crearea de locuințe, construirea de locuințe sociale fac parte integrantă din programul de protecție socială. În concluzie, vreau să spun câteva cuvinte despre ce va urma. Scopul acestei recomandări este să updateze, să pună la zi recomandarea numărul 92 asupra asistenței sociale, ținând cont de contextul actual și pentru a uh, lărgi, a extinde area de aplicare la ceilalți doi piloni. Acum avem un sistem care să poate să evalueze și să monitorizeze punerea în aplicare a acestei recomandări iar Comisia de Protecție Socială va discuta joia viitoare care sunt următorii pași de făcut. Se pare că din luna martie va fi creat un grup de lucru ad hoc, ad hoc apropo de viitorul aplicării acestei noi recomandări și va avea loc o nouă discuție pe data de 24 4 aprilie. Programul de lucru include și alte întâlniri și alte reuniuni pentru a vedea cum putem să rezolvăm chestiuni practice de ordinul precum locuințele sociale, accesul la îngrijirile de sănătate, la securitatea socială, și așa mai departe și pentru a vedea cum putem să uh, monitorizăm aplicarea acestei inițiative. De asemenea, comitetul va redacta un raport apropo de veniturile minime din țările membre și aș vrea să vorbesc despre rețeaua de observatori care există la nivel local în țările membre și care monitorizează uh, proiectele ce țin de incluziunea socială. Și va exista o întâlnire sub coordonarea rețelei Eurocities. Și sperăm să avem o rețea formată din cinci autorități uh, din Praga, din Bolonia, și așa mai departe, să coordoneze tot ceea ce se face la nivel local. Pentru că acțiunile la nivel local trebuie să se regăsească în centrul tuturor inițiativelor și bineînțeles că Parlamentul va fi consultat de fiecare dată când se va face un nou proiect, un nou pas înainte Comisia îi garantează Parlamentul European că uh, îi ia poziția foarte în serios și încearcă să asigure un follow-up cât se poate de serios a acestor inițiative. Eh, Mulțumesc. Aș avea și un comentariu. La reuniunea coordonatorilor am decis că va fi ultimul nostru raport de inițiativă sau unul dintre ultimele. Și asta pentru că am mai abordat aceste probleme cu mai multe ocazii. Totuși, acesta este cel mai puternic instrument pe care l-am avut până acum. De aceea, de această dată, dorim să ne exprimăm poziția cu privire la toate aceste aspecte. De multe ori repetăm opinii care au mai fost exprimate și înainte, dar ar fi totuși ciudat dacă nu am face acest lucru odată ce pentru prima oară avem un instrument legal, chiar dacă este numai o recomandare. Doamna Lambert, aveți cuvântul. Mulțumesc tuturor pentru comentarii și pentru uh, informările, informarea din partea Comisiei. Cred că um, includerea orașului Praga va fi considerată o măsură concretă. Există însă unele limitări practice, pentru că multe din aceste aspecte Uh, influențează modul în care utilizăm fondul de coeziune, fondul uh, social european. Așadar, chiar dacă cadrul pare unul mai modest, rezultatele nu trebuie să rămână la acest nivel, ci trebuie să fie mult mai practice. Apoi, în ceea ce privește unele argumente aduse, trebuie să vă spun că uh, Uh, argumentul uh, adus cu privire la directiva unui uh, venit minim trebuie luat în considerare. Este foarte clar pentru statele membre că este o preocupare pentru ele ce acoperă venitul minim dacă dorim să îi facem pe oameni să se simtă incluși în societate și nu la marginea acesteia. Asta este o problemă um, din ce în ce mai mare și cred că în viitoarele luni și în viitorii ani se va simți și mai tare. Salut amendamentele celor care au uh, s-au uh, referit la aspecte foarte specifice, uh, probleme de sănătate mentală și așa mai departe, și um, amendamentele ce stabilesc unele obiective foarte specifice. Bineînțeles, am mai făcut acest lucru, dar căutăm noi căi de a ajunge la ceva mai concret. Directiva uh, cu privire la ocuparea forței de muncă stabilește unele prevederi, iar uh, eu tot ce pot să vă spun de fapt este că abia aștept să văd amendamentele dumneavoastră. Sunt sigură că președintele vă va spune care este termenul uh, limită îmi dau seama că poate există unele lacune în acest raport uh, în urma prezentării comisiei și sper că le vom uh, umple, le vom uh, corecta. Vă mulțumesc! Bun. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 16 februarie la prânz, la ora 12. Așadar, cu aceasta ajungem la sfârșitul dezbaterii cu privire la acest punct. Vom discuta amendamentele pe 2 martie, vom vota pe 31 martie și sperăm că va ajunge în ultima plenară din mai. Cu aceasta încheiem discuția și încheiem și Uh, cu punctele de pe ordinea de zi pentru această dimineață. Ne revedem la ora 3. Vă mulțumesc, ne vedem mai târziu.